Vom începe cu punctul 19 de pe ordinea de zi, omologarea vehiculelor agricole și forestiere. Raportor este domnul Pier Antonio Panzeri. Din păcate, raportorii din umbră nu sunt prezenți, sper că mai ajung. Oricum, uh, vor fi invitați să ia cuvântul la ce sosesc. Deocamdată, Pier Antonio Panzeri are cuvântul. Grazie, președinte. Come sapete, l'obiettivo... Mulțumesc, doamne președinte. După cum știți, Obiectivul acestei propuneri este acela de a stabili o serie de standarde pentru vehiculele agricole și forestiere pentru a garanta buna funcționare a pieței interne și în același timp să oferim un cadru optim pentru protejarea mediului și pentru garantarea securității și siguranței la locul de muncă. Am discutat toate aceste lucruri în cadrul audierii din 12 aprilie. Am avut schimbul de opinii în august și aș dori acum să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru contribuțiile lor din ultimele luni. Au fost introduse 133 de amendamente, din care majoritatea nu sunt problematice. Dar, în timpul reuniunii săptămâna viitoare vom examina aceste amendamente în detaliu și aș dori acum să subliniez în mare acest raport. În ceea ce privește informațiile cu privire la întreținerea acestor vehicule. Informațiile cu privire la întreținere sunt excluse și am menționat aici nevoia de a menționa proporționalitatea și caracterul rezonabil în funcție de volumul pieței. Și am schimbat denumirea vehiculelor în, incluzând uh, tractoarele, pentru că s-a considerat că și ele intră în această categorie. Trebuie să ținem cont și de drepturile de proprietate intelectuală. Aș dori să vă reamintesc că avem acum o formulare în textul în vigoare privind vehiculele motorizate. Este vorba despre considerentul 19 și de articolul 18. Deci, este oportun să vorbim despre acces la un design care nu este acoperit de drepturi intelectuale. Asta pentru, pentru a se garanta accesul fără discriminare și pentru a garanta un mediu concurențial echitabil. Apoi să se facă referire la vehicule, nu doar la tractoare, pentru că altfel excludem categoria de vehicule și remorci S și oportună una esențiune completă în materie de accesul la și vehiculele de tractare. În mod evident, se poate ține cont de trăsăturile specifice ale IMM-urilor care produc remorci și vehicule de tractare, vehicule tractate, Actualmente obligațiile sunt uh, obligațiile de a furniza informații nu sunt atât de extinse în momentul în care volumul de producție este sub 250 de vehicule. Apoi caracterul rezonabil. Trebuie ca aceste dispoziții să poată fi aplicate în mod adecvat, trebuie să respectăm caracterul proporțional și trebuie să găsim un, un aranjament practic și practicabil. Apoi, categoriile de vehicule. Mai multe amendamente elimină trimiterea la categorii. De exemplu, utilajele mobile. Această categorie a fost evaluată pentru că ea necesită o reglementare ad hoc și a fost deja introdusă în raport. Există vehicule care nu pot opera pe o axă verticală vehiculele tractate fac obiectul unor condiții armonizate și se află în altă categorie decât cea a tractoarelor. În legislația actuală nu avem o excludere și trebuie să fim consecvenți în textul acesta care nu își dorește decât să obțină această armonizare. Același lucru se aplică și în cazul categoriei C, și T401 și 402, pentru că în actuala legislație avem o excepție, o derogare, cu excepție situații în care sunt excepții. Obiectivul legislației inițiale a fost simplificarea legislației cu privire la tractoare, și acela de a extinde sfera de aplicare a legislației pentru a acoperi aceste riscuri existente și pentru a acoperi și riscurile potențiale au fost introduse o serie de amendamente cu privire la securitate și siguranță la locul de muncă. Avem directive relevante în acest sens, directiva utilajelor, de exemplu. Și este necesar ca astfel de dispoziții să fie incluse în text și trebuie să fim cât se poate de clar în momentul în care o facem. Lista de la articolul 8 trebuie să fie exhaustivă. Deci în momentul în care vorbim despre funcții, orice nu se află în această listă nu ar putea fi acoperit într-un act delegat pentru anumită categorii. Apoi, în ce privește intrarea în vigoare, data pentru noua procedură de armonizare în materie de utilaje agricole a fost uh, criticată pentru că între momentul actual și 2014 probabil că va fi supra-solicitată legislația, iar uh, părțile implicate vor trebui să facă eforturi extraordinare la nivel de armonizare ca urmare a directivei privind emisiile. Mai avem și directiva privind frânele. Va trebui să găsim un compromis și acest lucru cu siguranță este posibil, tocmai pentru a avea un echilibru între ideea de a avea obligații armonizate și de a garanta interesele părților implicate. Apoi, mai este un sector important care vizează zona cea mai controversată, ATV-urile și acele SBS-uri, side-by-side vehicles, care, în urma unei abordări a Comisiei, sprijinită de anumite state membre în Consiliu, vor fi incluse și anume vor fi incluse în categoria L, nu în categoria T. Și bineînțeles că există mai multe motive pentru acest lucru. În primul rând, nevoia de armonizare a vehiculelor care au caracteristici similare. Această nevoie duce, creează probleme la nivel de siguranță și este aproape imposibil de efectuat controle adecvate în această categorie. Avem nevoie de vehicule mai performante din punct de vedere al protecției mediului. În al treilea rând, este greu de găsit criterii tehnice de clasificare care să fie obiective și care să ne permită să separăm ATV-urile de SBS-uri. Situația se complică și mai mult. În situații în care vehicule aparent similară, similare se supun pro, unor procese de procese tehnice diferite. Și trebuie să adăugăm și alte vehicule care nu sunt armonizate și care fac obiectul directivei privind utilajele. Trebuie să ținem, de toat, să ținem cont de toate efectele în materie de securitate și siguranță. Apoi, clasificarea în funcție de utilizare nu poate fi omisă, în sensul că proprietarii pot să aleagă să-și folosească vehiculele într-o manieră complet diferită de cea la care s-a gândit producătorul, lucru care poate duce la probleme de siguranță. Un al cincilea motiv. Soluția sugerată, conform căreia toate adevărurile din categoria L ar putea avea consecințe negative la nivelul eficienței, trebuie să fie luată în considerare și, în general, trebuie să ținem cont de toate consecințele asupra societății, la modul general. Nu, doar în func- nu trebuie să ținem cont doar de interesele părților implicate și actorilor implicați. Apoi, s-a spus că o astfel de alegere ar putea duce la o creștere a costurilor de asigurare, pentru că vehiculele L sunt taxate mai mult decât din cele din categoria T. Este adevărat, dar există stimulante pentru vehiculele folosite pe plan profesional și același lucru ar putea fi folosit și pentru ATV-uri. Criteriile de clasificare tehnică pot fi ușor modificate și pot fi ușor abuzate. Gândiți-vă la modificările pe care le-ar putea face proprietarii. Criteriile tehnice de clasificare trebuie să fie greu de modificat și această modificare trebuie să fie scumpă. Apoi există o serie întreagă de argumente cu privire la uh, sarcina vehiculelor, la masa lor, la capacitatea de tractare și așa mai departe. Și toate acestea ne spun că ar trebui să le includem în categoria L. Bineînțeles că oamenii ar putea argumenta că poziția noastră de astăzi este una împărtășită de toată lumea, dar eu cred oricum că această dezbatere merită să fie purtată în contextul noii legislații. Acestea sunt punctele cele mai importante asupra cărora vom insista în următoarele săptămâni, în special în cursul săptămânii cu raportorii din umbră, săptămâna viitoare. Sunt convins că există multe puncte de opinie, uh, multe opinii diferite, dar cert este că trebuie să obținem un text echilibrat și care să convină tuturor acum că obținem, ne dorim un, regul, un regulament în acest domeniu extrem de important. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor, pentru această prezentare. Este un uh, raport foarte, foarte tehnic, dar care este atât de important din punct de vedere politic. Aș dori să dau cuvântul, uh, dar aș dori, înainte să dau cuvântul raportorilor din umbră. Aș dori să-i salut pe tinerii federaliști europeni din Constanț, care, iată, au venit la Bruxelles să vadă cum construim noi Europa. Vă mulțumesc că sunteți aici. Sper că nu este o întâlnire prea tehnică. Asta este, este un raport foarte important. Salut și Comisia Europeană. Philippe Jean, și colegii săi, cărora, bineînțeles, că le voi da cuvântul. Dar mai întâi, domnul Schwab, pentru Pepe, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă Gebhardt. Mă bucur că sunt aici oamenii din uh, circumscripția mea electorală. Voi discuta apoi cu ei și le voi explica cum stau lucrurile. Bineînțeles că originea acestui subiect este politică, pentru că în ultimul Parlament European uh, s-a cerut din partea Comisiei să emită o propunere care să acopere tractoarele și iată acum această dorință a Comisiei a fost ascultată. Doamna Sartori, raportoarea noastră din umbră, nu poate fi aici și de aceea am eu onoarea să vă prezint poziția grupului PPE cu privire la această propunere. În linii mari, domnule Panțeri, suntem mulțumiți de munca dumneavoastră și cred că există în mare un acord asupra felului în care trebuie să reglementăm tractoarele în Europa pe viitor. Mai sunt două puncte unde avem dubile noastre și acest lucru este vizibil în amendamentele noastre la capitolul 16, în special în ceea ce privește accesul la informații în legătură cu serviciurile pentru tractoare. Și credem că ar trebui să rămânem la textul inițial. Raportoarea noastră din urmă, doamna Sartori, a făcut o serie întreagă de propuneri pe care cred că le vom verifica împreună cu toate celelalte amendamente, tocmai pentru a vedea cum trebuie să procedăm pe viitor, dar problema fundamentală este aceea. Nu cred însă că trebuie neapărat o evaluare de impact. Nu cred însă că putem face progrese fără o evaluare de impact. Al doilea punct, doamnă președinte, îmi pare rău că tot ușesc, dar sunt, uh, nu mă simt bine, sunt drăgușit, i-am reprezentat pe mulți azi. Al doilea aspect, se referă la intrarea în vigoare, care este o chestiune foarte importantă. S-au propus diferite date. Noi am dorit ca noile aprobări și actualele aprobări să intre în vigoare în același timp și am introdus amendamentele corespunzătoare în acest sens, va trebui ca noi să discutăm din nou aceste lucruri. Cred că soluția pe care am găsit-o la categoria L este o bază bună și e clar că faptul că raportorul lucrează îndeaproape cu Consiliul uh, ne ajută și cred că împreună vom reuși. Sper cel puțin. Uh, Mulțumesc. Mulțumesc pentru explicațiile dumneavoastră domnule Buzoi, Bușoi, dați-mi voie să-i dau domnului Haber cuvântul înaintea dumneavoastră, pentru că el va trebui să plece după aceea. Deci, acum îi dau cuvântul domnului președinte. Uh, Mulțumesc foarte mult, Evelyn. Mulțumesc uh, foarte mult pentru că mi-ai ținut locul uh, la prezidiu. Știu că vei ține pe toată lumea sub control și asta e important și îmi cer scuze că trebuie să lipsesc în această după-amiază, dar am o întâlnire foarte importantă a industriei uh, de ceramică, cu producătorii de ceramică și sunt și uh, raportori raportor din umbră aici. Voi vorbi foarte scurt, după care voi pleca. Mai întâi, sunt de acord cu Andreea Schwab. Cred că baza pe care a construit-o domnul Panțerii foarte bună și deja am avut ocazia să-i mulțumim pentru că e o analiză foarte cuprinzătoare și cred că sunt multe îmbunătățiri aici. Există multe puncte detaliate asupra cărora am uh, lucrat și aș vrea să mă refer în special la unul care are legătură și cu activitatea noastră privind uh, uh, motocicletele și alte vehicule cu două roți și motor și se referă la problema uh, vehiculelor de teren foarte ușoare, foarte mici. Există unele diferențe clare în cerințele uh, tehnice de reglementare în ce privește aceste uh, vehicule care sunt de tip ATV, quad bikes, și care trebuie să intre în prevederile de siguranță ale directivei privind motocicletele deși ele sunt folosite în mod esențial ca vehicule agricole și am dezbătut diversele feluri în care vrem să procedăm, dar până la urmă mi, se, mi s-a părut și mie și altor colegi că din moment ce aveam uh, ocazia fericită să examinăm această directivă privind tractoarele și mașinile agricole, că ar fi o soluție extrem de elegantă să creăm și o categorie pentru aceste vehicule ușoare în directiva privind echipamentele agricole și vehiculele agricole, pentru că asta se referă strict la vehicule folosite pentru aceste scopuri profesionale și cred că am reușit să găsim o definiție care e foarte clară și care uh, distinge foarte clar între vehicule care sunt folosite on-road și cele care sunt uh, folosite off-road și intră în, în cealaltă directivă. Și de aceea am propus un pachet de amendamente susținute și de alți colegi și sperăm că domnul Panțeri va fi de acord cu adăugirea aceasta, pentru că mi se pare că ar fi de bun simț și utilizările profesionale ale acestor vehicule <clears throat> utilizatorii, mă, rugați, mă iertați, acestor vehicule ar putea, ar fi foarte bucuroși să fie considerați uh, utilizatori agricole. Așadar, practic încercăm să arbitrăm între comisie și producătorii acestor vehicule ca să obținem un uh, echilibru și dacă sunteți de acord, aș uh, vrea să introducem această chestiune. Asta este lucrul cel mai important pe care l-am inclus. Mai am și alte amendamente în ce privește anumite categorii de tractoare și în special tractoare de viteze ceva mai mari, care ating viteze ceva mai mari și problema sistemelor de stabilitate revoluționare pentru tractoarele de viteză. Aceste tractoare deja sunt uh, echipate cu ABS, pentru că uh, și asta mi se pare normal din moment ce merg cu viteză și am vrea să introducem și acest lucru în categoria vehiculelor de bază și am făcut niște amendamente în consecință. Și ultimul punct se referă la ce a spus domnul Schwab, accesul la informații tehnice. Am examinat uh, foarte mult această chestiune și atrag atenția colegilor asupra faptului că am cerut un studiu, dacă vă amintiți, și studiul este la dosar, care să examineze unele dintre aceste probleme și studiul cred că a fost uh, util și a avut un background destul de juridic, dar nu cred că a ridicat preocupări Uh, speciale în legătură cu uh, propunerea. Din potrivă, a subliniat că asta ar fi calea de urmat și vom studia cu interes amendamentele domnului Schwab, dar cred că opinia noastră în acest moment este că trebuie să mergem pe varianta comisiei cu unele uh, asigurări în ce privește informațiile legate de echipamente extrem de complexe față de, știu eu, echipamente care pot fi reparate foarte ușor de oameni la nivel local. Însă, cred că e corect să examinăm acest subiect, dar nu, pe de altă parte, nu cred că trebuie să mergem mai departe decât ne propune Comisia. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Uh, mulțumesc, domnul uh, Bușoi. Uh, sunteți în locul domnului Manders, aveți cuvântul. Dankeschön. Thank you very much. Uh, I represent... Mulțumesc foarte mult. Da, într-adevăr îl reprezint pe Toyn Manders uh, pentru a exprima opinia noastră pe acest dosar important. Mai întâi aș vrea să spun că domnul Panțeri a avut sarcina dificilă de a lucra pe un subiect extrem de tehnic și credem că el și colegii raportori din umbră ar, au fost capabili să facă un raport, sunt capabili să facă un raport cuprinzător, mai ales pentru că există o cooperare foarte bună între toate grupurile politice. Multe amendamente care au fost deja propuse sunt foarte tehnice, însă pentru că suntem reprezentanții poporului în Parlamentul European, cred că trebuie să luăm o poziție pe acest subiect tehnic. Ne bucurăm că pe subiectul ATV-urilor Industria și-a unit forțele și a manifestat o poziție comună, asta e foarte util. Cred că raportorii și raportorii din umblă vor putea să rezolve problema ATV-urilor uh, spre mulțumirea tuturor, nu doar în acest raport, ci și în raportul privind vehicule de categorie L. Unele chestiuni pe care aș vrea să le clarificăm, colegul meu, Tony Manders, consideră că multe vehicule agricole și forestiere sunt folosite pentru construcții de șosele, practic încălcând astfel și ocolind criteriile pe care trebuie să le respecte vehiculele folosite la construcția drumurilor și această problemă trebuie uh, rezolvată suprapunerea cu directiva privind uh, aceste auto, autovehicule trebuie evitată și în fine am vrea să subliniem problema utilizării drumurilor publice ar trebui să fie foarte clar ce cerințe trebuie să îndeplinească vehiculele forestiere și agricole când intre pe drumurile publice. Vă dau un alt exemplu. Astăzi, de exemplu, există multe diferențe în statele membre în ce privește uh, permisele de conducere. În Olanda, dacă ai 16 ani, ai voie să conduci un vehicul agricol care e de 4 ori mai mare și de 10 ori mai greu decât o mașină normală și am vrea să clarificăm această chestiune. Vă mulțumesc foarte mult în numele lui Tony Manders, felicitări domnului Panțeri și echipei sale și suntem nerăbdători să colaborăm uh, uh, strâns și să avem un rezultat cât mai bun. Mulțumesc foarte mult! Rüle. Mulțumesc, doamna Rüle. Also ich möchte mich auch... Și eu aș dori să-i mulțumesc domnului Panțeri pentru munca de calitate nu am introdus niciun fel de amendament pentru că am considerat că eforturile domniei sale au fost excelente, dar există un punct despre care, dincolo de cele spuse domnul Șva, revin. Lucrăm la categoria L, acum și eu sunt raportor din umbră pe categoria L și vis-a-vis -vis de, cele, vis, -vis de cele spuse de domnul uh, Bușoi, cu carnetul, permisul de conducere, bineînțeles, nu e neapărat uh, subiectul nostru, chiar dacă acest subiect tot apare în aceste discuții, dar nu face obiectul raportului. Dar dacă pentru utilizarea on-road a ATV-urilor găsim o soluție și o aplicăm și la categoria L, respectând condițiile sporite de siguranță și dispozițiile în materie de emisie, atunci este foarte bine. A spus-o chiar și dumneavoastră, în momentul în care acest lucru s-ar întâmpla, nu s-ar mai întâmpla atâtea accidente, iar acele vehicule care sunt gândite pentru intervenția în domeniul agricol și forestier, acelea trebuie să intre în categoria tractoarelor și atunci toate, toate lucrurile au sens. Trebuie să fim mai atenți în momentul în care facem reglementările pentru ca pentru, pentru a nu ajunge cu un vid legislativ, dar prin faptul că le tratăm pe amândouă categoriile în același timp, putem să subliniem diferențierile și poate că ar trebui să ne gândim mai mult la acest aspect și să facem mai mulți pași în această direcție. În rest, salut raportul său și sprijin afirmațiile sale cu privire la accesul la informații legate de serviciurile independente. Mi se pare acest lucru foarte important, contrar celor spuse de domnul Schwab și acest lucru trebuie să fie inclus în raport, dar există o succesiune logică pentru că în toate celelalte reglementări am făcut aceste lucruri într-o anumită ordine și nu înțeleg de ce n-am respectat aceleași, aceeași ordine în cazul vehiculelor agricole și forestiere. Da, mulțumesc. Domnule Chiriacos, Doriți să interveniți pentru domnul Zondergaard? I'm here as the shadow for the... Sunt aici ca raportor din umbra pentru următorul subiect. Mulțumesc. Äh, äh, domnul Rossi, în locul domnului Savini. Sì, grazie. Sono, no, sono relatore ombra per quanto riguarda... Nu, de fapt eu sunt raportor din umbra pentru grupul meu și și eu aș dori să-i mulțumesc colegului nostru, domnul Panțării, pentru activitatea domniei sale și pentru ce a spus mai devreme și pentru disponibilitatea sa de a accepta amendamente. Cred că propunerea Comisiei oferă mecanisme de actualizare foarte rapide pentru niște domenii extrem de tehnice. De asemenea, oferă și mai multe garanții pentru atelierele independente, dar trebuie să fim foarte vigilenți pentru a evita problemele uh, care apar la, între producători și utilizatori. Cred că ar fi mult mai ușor să creștem consecvența în cadrul textului și i-am spus raportorului că există amendamente care nouă ni se par utile pentru îmbunătățirea textului. În ceea ce privește siguranța operațională, știm că tractoarele și vehiculele forestiere pot să meargă pe uh, drumuri publice, dar pot să dar de fapt operează în mod normal pe un teren de tip diferit. Pre uh, prevederile de siguranță sunt bine acoperite în propunerea Comisiei, care are o bună abordare în ceea ce privește legislația dublă, excluzând uh, tractoarele din regulamentul uh, din 2006 referitor la echipamente agricole. Cred că ar trebui să fim atenți pentru că nu avem uh, certitudine în ceea ce privește coordonarea sincronizării cu noul sistem care derivă din legislație. Și de aceea trebuie să evităm o situație în care tractoarele să nu fie acoperite așa cum ar trebui. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că nu avem niciun fel de întârzieri care să apară în armonizare, în special atunci când discutăm despre noile vehicule. Trebuie să ne asigurăm de asemenea că avem o perioadă de timp adecvată între adoptarea actelor delegate și de implementare și devenirea obligatorie a legii, astfel încât producătorii să aibă ocazia să-și actualizeze standardele. Deși obligațiile sunt uh, vitale, trebuie să luăm în calcul și faptul că tractoarele nu sunt acoperite în acest moment în directivele privind echipamentele și de aceea trebuie să avem o evaluare de impact. Trebuie să luăm în calcul trăsăturile specifice și ar trebui de- deja să stabilim în textul acestui regulament prevederi consecvente care să respecte aceste caracteristici. În ceea ce privește structura pieței, Vorbim de mici producători și de diverse modele, de sute de modele și de aceea trebuie să ne uităm, să analizăm această situație și să nu uităm, pentru că trebuie să existe armonizare a celor două drepturi, dreptul atelierelor mici și dreptul fundamental al utilizatorilor acestor vehicule să poată merge la centre de asistență care sunt foarte specializate, astfel încât să nu creăm probleme. cerem să fie incluse și vehiculele din categoria U, pentru că acestea sunt foarte specifice, foarte complexe, dar uh, în număr foarte mic. Siguranța este un punct important și trebuie să analizăm aici impactul de mediu. Suntem de acord cu propunerea raportorului, care dorește să armonizeze standardele pentru uh, echipamente mobile, pentru că dacă ne uităm la prevederile de asigurare, spre exemplu, care în acest moment variază de la un stat la altul, este clar că se limitează siguranța și trebuie să ne asigurăm că există armonizare în cadrul statelor membre. Sper că reuniunea tehnică care va avea loc săptămâna viitoare și reuniunea următoare cu raportorii din umbră ne vor permite să ajungem la un text care să nu fie aprobat unanim, dar în mare majoritate. Mulțumesc. Mulțumesc. Le-am dat mai mult cuvântul raportorilor din urm, umbră, dar acum trebuie să mă uit la ceas și văd că nu mai sunt alte solicitări de intervenție, nimeni nu mai dorește să vorbească. Deci, domnule Jean, dacă doriți, puteți interveni acum, vă rog. Și vă rog să țineți cont de timp. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc, președinte. Am studiat cu cea mai mare atenție raportul domnului Panzeri și îl considerăm un raport de calitate și o contribuție utilă pentru continuarea activităților. Înțelegem că este un subiect tehnic, dar am văzut că pe toate punctele, pe punctele esențiale, propunerile făcute și contribuțiile domnului Panzeri corespund exact cu ceea ce am încercat și noi să facem, adică să simplificăm regulamentul și să îl facem, o facem, îl facem mai eficace pentru utilizatori. Trei subiecte de interes. În primul rând, area de aplicare a acestui text. Situația actuală este nesatisfăcătoare pentru că avem obligațiuni diferite pentru o serie întreagă de categorii de vehicule. Obiectivul propunerii este să încercăm să facem mai coerent aceste obligațiuni. Suntem de asemenea sensibili la faptul că avem o anumită oportunitate de a face întregul ansamblu mai coerent pentru că Parlamentul se va pronunța aproape în același timp și pe propunerea privind tractoarele și constatăm că aceasta poate fi o ocazie de a merge chiar și mai departe în ce privește coerența textelor și coordonarea acestora. În al doilea rând, în ce privește obligațiile de reparație și de întreținere, am înțeles că raportorul încerce să găsească, încearcă să găsească un echilibru uh, care să permită reparatorilor independenți să aibă acces la informații și la datele caracteristice sectorului și, pe de altă parte, obligația de a respecta drepturile de proprietate intelectuală care sunt legate de diferitele elemente și avem foarte multă simpatie față de comentariile făcute de raportor privind modalitatea de a îmbunătăți transmiterea datelor către reparatori. În al treilea rând, uh, intrarea în vigoare. Nu suntem fanatici pe acest subiect, înțelegem că trebuie găsită o soluție realistă și care să țină cont de viteza cu care uh, vor fi pregătite actele de implementare sau actele delegate, dat fiind că e vorba de un subiect complex, înțelegem că mai există multă muncă de făcut și, de asemenea, suntem în căutarea unei soluții care să ne permită să avem o dată de intrare în vigoare realistă și care să țină cont de viteza de pregătire a documentelor de implementare, actelor de implementare. Uh, Mulțumesc, domnule Jean, pentru um, intervenția aceasta concisă, dar extrem de clară. Domnule Panțeri, doriți să interveniți din nou în final? Vă rog. Grazie. Impieg un minut. Mulțumesc foarte mult. Doar un minut, dacă îmi dați voie. Vreau doar să spun că cred că există trei teme pe care va trebui să le rezolvăm săptămâna viitoare. Uh, în dezbaterea noastră și sper că în urma discuției vom putea ajunge la uh, compromisurile necesare. Primul punct are legătură cu accesul la informație și cred că ar trebui să putem lucra cu calm pe marginea acestui subiect ca să ne asigurăm că putem ajunge la un echilibru între diversele cerințe. Apoi, al doilea punct este problema intrării în vigoare. Abordarea mea este identică cu cea a Comisiei. Trebuie să fim realiști, trebuie să ținem cont de cerințele producătorilor, de faptul că avem această povară legislativă în acest moment, dar cred că vom putea ajunge la o soluție. De asemenea, avem nevoie de o dezbatere mai aprofundată asupra categoriei de ATV-uri, astfel încât să putem analiza împreună, să vedem dacă este posibil uh, să ajungem la un consens. Eu personal sunt mai mult decât uh, dispus să intru în asemenea, într-o asemenea dezbatere și sper că vom avea o convergență cât mai mare <clears throat> între eurodeputați și uh, raportorii din umbră pe marginea acestui proiect de raport, pentru că, așa cum s-a spus, este un subiect important nu doar din punct de vedere tehnic, ci și din punctul de vedere al activității parlamentare pe viitor. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, Antonio. Vielen Dank für die Arbeit, die du... Mulțumesc, Antonio. Mulțumesc pentru munca pe care o depui, care este foarte tehnică și care are implicații politice extraordinare, care comportă decizii politice extraordinare. Nu putem decât să-ți mulțumim pentru acest raport. Vă reamintesc că votul este prevăzut pentru 5 decembrie iar uh, plenara, în plenară va fi discutat subiectul în februarie 2012, pentru că dați din cap, deci e clar, mergem pe această cale mai departe. Ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume raportul lui, lui Grec privind cetățenia unională, mai puține obstacole în calea exercitării drepturilor unionale. Iau eu rolul coordonatorului, așa fac eu astăzi, trec de la un rol la altul, pentru că domnul uh, grec uh, nu a putut veni, este bolnav și m-a rugat să-l reprezint pentru că este foarte important să înregistrăm progrese. Mi-a dat cele mai importante puncte și o să vi le prezint acum. Mai întâi se face o remarcă preliminară. Domnul uh, raportor dorește să sublinieze faptul că a avut dificultăți mari de a include în acest text tot ceea ce era necesar și anume din două motive. Odată, dată fiind uh, numărul de caractere care nu putea fi depășit și acest lucru a fost foarte dificil, în special într-o, în cadrul unui subiect atât de vast precum cetățenia unională al doilea motiv, pentru că dorea să se țină de, să respecte competențele IMCO și asta înseamnă că anumite teme care sunt foarte importante nu pot fi reprezentate în acest raport pentru că pur și simplu nu și-au locul aici. Într-adevăr, cetățe- cetățenii europeni și definirea acestora implică o serie întreagă de sectoare, vorbim despre multe identități naționale, despre roluri naționale, despre studenți, despre consumatori, despre întreprinzători, despre angajați, angajatori și așa mai departe. Deci o, o pleiadă de, de roluri care trebuie să fie luate în considerare în momentul în care vorbim despre cetățenia unională. De aceea, partea analitică a raportului este foarte dificilă. Apoi, domnul raportor și-a pus întrebarea cine știe că există o cetățenie unională. O întrebare, într-adevăr, interesantă. Doar 42% din cetățeni știu că există o cetățenie unională și doar o treime dintre europeni știu că au drepturi în calitate de cetățeni europeni. Cifre absolut surprinzătoare, pentru că din 1994 încoace tot avem această cetățenie unională, de fapt de la Maastricht încoace, de la, din 1992. Piața internă este pentru cetățeni. Aceasta este abordarea domnului Grec. Nu este vorba despre o piață care a luat ființă într-un vid, ci este o piață reală care ține cont de diferite sectoare, de diferiți factori, precum factorul social, de integrarea cetățenilor noștri într-o într-un spațiu cât mai mare, fără frontiere. Acesta este și motivul pentru care la început încearcă să facă o legătură între diferitele procese de consultare și studii și analize care au ca obiect organizarea Uniunii Europene. Este timpul ca cetățenii europeni să fie în centrul politicilor europene și anume pentru că implicarea lor este, este înseamnă același lucru cu uh, politicile pe care noi le desfășurăm. Îmi pare rău că sunt atât de neclară, dar uh, mie mi-a comunicat în engleză ce a avut de spus, eu acum fac o traducere pe loc și este dificil. Este important ca, dincolo de definiția tradițională, să ținem cont și de această nouă abordare, new approach, și de o regândire este nevoie, de o regândire a cetățeniei unionale. De fapt, acest lucru a mai fost făcut odată și Mario Monti, în uh, raportul său a subliniat acest lucru. Acum spun câte ceva de la mine, el nu a făcut aceste remarce, adaug eu. Apoi, studiul acela al Comisiei cu privire la modelele de consum a arătat că implementarea dreptului în Uniunea Europeană este foarte diferențiată. Lipsesc informații, se spune există viduri în munca legislativă care confuzează oamenii și care până la urmă îi afectează la nivel transfrontalier. Și acest lucru face ca progresele să fie extrem de greu de înregistrat. De aceea este necesar să demontăm frontierele care există pe piața internă, astfel încât să putem garanta o liberă circulație a persoanelor, a bunurilor, a serviciilor și a capitalului. De ce? Pentru ca cetățenii să poată avea încredere în piața noastră. Succesul pieței interne va fi vizibil pentru cetățenii noștri dacă sunt bine informați. Și acest lucru va comporta multe beneficii pentru ei și va duce la multe alte drepturi pe care astăzi nu le au. De aceea acest subiect al informării este practic cel mai important aspect al acestei dezbateri. E de asemenea de menționat faptul că sunt adesea prea multe informații care sunt transmise cetățenilor noștri, fără ca acestea să fie bine organizate și ce putem spune? Există multe informații, dar sunt atât de diversificate aceste informații și atât de necoordonate, atât de incoerente, încât cetățenii noștri nu pot să facă diferența între cele importante și cele mai puțin importante. Încă un aspect care vizează consumatorii și IMM-urile. Se vorbește despre crearea de mecanisme alternative pentru arbitraj. Trebuie să știe că există posibilitatea ca ei să se îndrepte către Comisia Europeană și aceste lucruri necesită ameliorări Trebuie să existe de asemenea un sistem de plângere colectivă până în anul până în momentul 2012 când Comisia Europeană va face pași în această direcție. Domnul Creh uh, consideră că, că va coopera în manieră bună cu raportorii din umbră și că și speră că va beneficia de un input pozitiv din partea raportorilor din umbră. Acum reintru în rolul meu de președinte al comisiei și dau cuvântul domnului Simon Buzetil din partea PPE. Deci, raportorul din umbră, vă rog. Grazie, signora President. Mulțumesc, doamnă, doamnă președinte. În primul rând, Aș dori să-l felicit pe domnul Luis Grec și să-i urez multă sănătate. Am înțeles că este bolnav și de aceea nu a putut să vină astăzi aici, așa încât îi urez multă sănătate. Aș dori de asemenea să-l și felicit pentru acest raport, care vizează un subiect care ne interesează pe noi toți și, evident, ar trebui să se bucure de un sprijin larg, pentru că scopul acestui raport este un lucru care cum spuneam, ne interesează pe toți importanța de a renunța, de a îndepărta toate obstacolele cu care se confruntă cetățenii atunci când vor să își exercite drepturile cetățenești. Domnul Grec subliniază în special două subiecte care mie mi se pare extrem de importante. În primul rând, mecanismele alternative de rezolvare a disputelor și, după părerea mea, aceasta este o soluție foarte eficientă pentru că este și ieftină și care poate rezolva, rezolva disputele și, de asemenea, domnul Greg subliniază și importanța acordării informațiilor corecte către cetățeni, astfel încât aceștia să-și poată exercita mai bine drepturile. Mă bucur foarte mult că lucrez cu domnul Grec pe această temă nu doar pentru că lui ar, face, îi ar face mare plăcere să mă audă vorbind în limba mea maternă, ci și pentru că a avut propria sa contribuție asupra unui subiect uh, pe marginea căruia se făcuse un raport deja finalizat. Noi am început deja discuțiile săptămâna aceasta și ați fost uh, prezentă și dumneavoastră, doamnă președinte, la primul schimb de puncte de vedere în ceea ce privește uh, raportul pe care îl am eu de făcut uh, în privința mecanismului Solvit. Acest mecanism Solvit este important și în raportul pe care îl discutăm acum. În ceea ce privește amendamentele, trebuie să vă spun că voi depune un număr de amendamente pentru a accentua mai mult necesitatea de a găsi soluții. Este extrem de important ca atunci când știm care sunt dificultățile cu care se confruntă cetățenii, să ne concentrăm asupra găsirii unor soluții. Mai mult, aș dori să spun că prin amendamentele mele vreau să sugerez Comisiei nu doar să lucreze la noi studii și inițiative, ci să se asigure că este mai eficientă în implementarea deciziilor deja existente. Pentru că cred că cel mai important lucru este ca deciziile deja existente să fie puse în aplicare așa cum trebuie. Aș dori de asemenea să vă mulțumesc și dumneavoastră. Nu vreau să mă lungesc foarte mult cu intervenția mea, dar aș dori să vă spun că eu și domnul Grec putem identifica aceleași elemente importante și cred că putem ajunge la un compromis și putem ajunge la un acord pe marginea acestui raport. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Bușoi als tatsächlicher Schattenberichterstatter. Dankeschön. Uh, dear colleagues, I would like to thank... Dragi colegi, aș dori să-i mulțumesc uh, domnului Grech pentru efortul de a face acest uh, proiect de aviz. Am fost mulți dintre noi la Cracovia, la forum și am înțeles care sunt problemele uh, pe care le au cetățenii în legătură cu piața unică. Știu că raportorul n-a putut să introducă tot în proiectul de aviz din cauza limitelor care există, dar sunt unele idei pe care doresc să le susțin. Am, împărtășit nevoia eliminării barierelor în calea liberului, liberei circulații a bunurilor, serviciilor și persoanelor pentru a avea o piață unică funcțională și pentru a crește mobilitatea forței de muncă. Domnul Grec are dreptate că obstacolele care împiedică pe cetățeni să se bucure de drepturile lor Uh, sunt datorate uh, lipsei de informații și problemelor de implementare legislativă. Sigur că trebuie să facem totul pentru a îmbunătăți legislația și implementarea mai ales. Dar sunt anumite drepturi care ar putea deja uh, folosite dacă cetățenii ar ști că ele există. Deci trebuie să găsim modalități de a informa mai bine și de a comunica cu cetățenii în legătură cu drepturile pe care le au pe piața unică și condițiile la care pot fi supuși. Trebuie să comentez pe câteva subiecte specifice. Mulți cetățeni se confruntă cu uh, matricularea mașinilor atunci când își cumpără o proprietate în altă țară, în, în alt stat membru. Simplificarea procedurilor fiscale și elimina, procedurilor administrative și eliminarea barierelor fiscale ar fi foarte bune pentru cetățenii noștri. Mai mult, cetățenii încă au dificultăți în a-și deschide conturi bancare într-un alt stat membru. Mulți cetățeni sunt excluși Eh, financiar, pentru că nu au nici, pot să aibă nici măcar un cont de bază în care să fie plătiți. Trebuie să facilităm accesul la servicii bancare pentru cetățenii europeni care se stabilesc într-un alt stat membru. De asemenea, vreau să subliniez nevoia de a îmbunătăți transparența uh, comisioanelor bancare pentru a avea uh, încrederea consumatorilor în sistemul bancar. Doar 1% din populația europeană folosește uh, servicii transfrontaliere. Uh, Uh, am adoptat o directivă, dar trebuie să informăm mai bine cetățenii, mai ales în ce privește rambursarea costurilor de tratament în străinătate, de serviciile transfrontaliere de sănătate. Uh, aceste servicii ar trebui promovate mai mult pentru că asta ar duce și la reducerea inegalităților în domeniul sănătății. Nu în ultimul rând, salut referințele făcute la mecanismele uh, Solvit și mecanismele alternative de rezolvare a disputelor, pentru că sunt instrumente utile pentru cetățeni, sunt ieftine și rapide, dar eficiența lor ar crește dacă cetățenii ar fi mai conștienți de existența lor și de modalitățile de folosire. Este un aspect important pe care trebuie să-l abordăm. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule Bușoi! O opinie interesantă. Acum îi mai avem pe vers și pe cere, dăm cuvântul domnului Chiriacos. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să îl felicit și eu pe lui Grec pentru această prezentare. Sunt de acord cu el pe multe puncte pe care le-a menționat. De exemplu, faptul că trebuie să eliminăm obstacolele care au fost detectate și cu care se confruntă cetățenii în diverse zone, cum ar fi obstacole față de libertatea de mișcare. Sunt obstacole într-o serie de state membre, cum ar fi uh, probleme legate de recunoașterea membrilor familiei din terțe țări, sunt foarte multe subiecte și cum ar fi dificultăți legate de documentele de călătorie și de renoirea acestora sau accesul la anumite drepturi sociale, de protecție socială și uh, guvernele adesea refuză să ofere servicii, cum ar fi uh, alocații de dizabilitate sau pentru de asistență și așa mai departe. Uh, sunt probleme legate de recunoașterea diplomelor, calificărilor și directiva Parlamentului European din 2005 și are nevoie de o mai bună implementare. De exemplu, taxarea, impozitarea autoturismelor se poate repeta în diferite țări. Dacă un cetățean se mută într-o țară într-alta, se poate trezi pus să plătească în fiecare țară uh, noi taxe. Și asta face ca Uniunea Europeană să pară fragmentată și fragmentarea aceasta împiedică practic calitatea de cetățean și ideea că aparții acestei Europe. Dar mai există și alte probleme importante, cum ar fi uh, Uh, vitezele diferite cu care se dezvoltă sistemele de protecție socială în Uniunea Europeană și asta este un alt uh, aspect care ne face să vedem că uh, integrarea economică este cea care va duce la întărirea poziției cetățeanului în Uniunea Europeană și la construirea unei noi politici cu privire la cetățenie. Aceste lucruri nu se pot produce decât prin intermediul pieței unice, pieței interne. Și noi spunem că asta așa va fi, dar va fi așa doar într-o piață care respectă și mediul și cetățenii și uh, pe o piață pe care uh, managementul corect al resurselor financiare poate duce la sustenabilitate și viabilitate în Europa. Prin urmare, vom depune amendamente și vom colabora cu lui Y pentru a transmite toate aceste mesaje. Vă mulțumesc foarte mult! Ja, da, danke schön. Dann frage ich, gibt es noch... Președintele, mulțumesc. Mai vrea cineva să ia cuvântul? Se pare că nu. Foarte bine. Ah, doamna Kira Adamo atunci poate dori să spuneți câteva lucruri. Aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Din partea Comisiei aș vrea să salut uh, proiectul de raport al Comisiei IMCO. Este o contribuție importantă pentru că subliniază complementaritatea cu alte exerciții legislative pe care le-ați menționat, cum ar fi Single Market Act și, de asemenea, nevoia de a avea o abordare centrată pe cetățeni și pe nevoia de a elimina barierele cu care cetățenii încă se confruntă în viața lor de zi cu zi și în exercitarea drepturilor prevăzute de tratate. Acesta este miezul și obiectivul acestui raport, să lansăm o astfel de dezbatere. După cum știți, raportul a identificat 25 de acțiuni cheie menite să elimine aceste bariere care încă mai rămân, bariere care au fost multe dintre ele menționate de membri, cum ar fi dubla impozitarea mașinilor și așa mai departe. Uh, o să mă concentrez la câteva dintre ele care sunt relevante pentru această comisie și, menționez, uh, și menționate în raportul grec. Printre acțiunile uh, menționate se uh, găsește mecanismul de rezolvare alternativă a disputelor. Știu că comisia va face o propunere cam într-o lună de zile pe această temă și de asemenea pregătește o propunere privind rezolvarea disputelor pentru consumatorii online. De asemenea, lucrăm la implementarea directivei privind medierea. Implementarea a fost menționată de o serie de membri și, într-adevăr, în raportul privind cetățenia, în concluziile sale, Comisia a, a spus că printre obstacolele acestea și printre acțiunile care trebuie să elimine aceste obstacole Uh, primele ar fi nu neapărat uh, noi inițiative legislative, ci o mai corectă implementare de către statele membre a regulilor existente. Și Comisia a stabilit acesta ca fiind o mare prioritate într-o serie de domenii și nu în ultimul rând începește libera circulație a persoanelor am lansat proceduri de, mai multe proceduri de infringement pe această chestiune în ultimele șase luni. De asemenea, urmăm și concluziile uh, forumului de la Cracovia. Importanța sistemului Solvit și al centrelor de ajutor pentru cetățeni a fost subliniată și de asemenea nevoia unei abordări mai coordonate și în raport Comisia spune că este nevoie de un ghișeu unic la care cetățeanul să vină. Cetățeanul nu ar trebui să se gândească uh, că există 12 sau 15 centre de asistență, consumer network, solvit și așa mai departe. Ideea ar fi ca cetățenii să aibă un singur punct la care să se ducă și să fie de acolo trimiși la uh, cea mai relevantă facilitate, la cea mai relevant mijloc de ajutor credem că Europortalul, care a fost uh, dezvoltat și va fi disponibil până la sfârșitul anului în toate limbile, ar putea fi considerat ca fiind acest uh, manual virtual electronic pentru toți cetățenii, care de asemenea este menționat și în raportul grec. Și în fine, conștientizarea a fost de asemenea menționată și una dintre acțiunile din acest raport este o propunere să desemnăm anul 2013 drept anul european al cetățenilor. Această propunere a fost făcută în august. Cum știți, este discutată în acest uh, Parlament și în paralel în Consiliu și Comisia speră că va fi susținută această propunere și că vom putea să creștem în acest fel conștientizarea. Este adevărat că marea majoritate a cetățenilor au auzit despre cetățenia europeană, peste 80%, dar doar 43% știu realmente ce înseamnă, conform ultimului nostru eurobarometru. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, mulțumesc pentru aceste cuvinte, vă mulțumesc pentru această dezbatere senzațională. O să transmitem uh, aceste gânduri domnului Grec și Cred că este foarte important că la anul vom sărbători 20 de ani de când avem piața internă și trebuie să ținem cont și de acest lucru în acest context. Trebuie să arătăm clar cetățenilor noștri că în această piață internă cetățeanul este cel care contează. Această piață este pentru cetățean. din toate aceste rapoarte pe care le întocmim noi, asta și rezultă. Știți foarte bine că am discutat despre scoreboard. De fapt, avem două scoreboards de discutat. Und, und all diese Dinge, die für die Bürger auch von großer Wichtigkeit sind. Und ich denke... Toate aceste aspecte sunt de maximă importanță și dacă reușim anul viitor să arătăm cetățeanului că această piață internă este gândită pentru ei, în primul și în primul rând pentru ei, atunci acceptanța va fi mai mare la nivelul societății europene. Nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru această dezbatere și să vă reamintesc că până în 29 noiembrie, la miezul zilei, puteți introduce amendamentele, deci până la orele 12, până în 20 decembrie le vom verifica și le vom discuta în comisie, iar votul este prevăzut pentru data de 20 decembrie. Asta pentru că în 13 ianuarie Comisia va vota și pentru plenară este prevăzută data de 13 februarie pentru, această, pentru acest raport. Deci așa vom proceda cu acest raport al domnului lui Grec și sunt sigură că domnul Grec va lucra și pe mai departe, la fel ca până acum, în strânsă cooperare cu raportorii și raportoarele din umbră. Este o, un obicei al domniei sale. Trecem la următorul punct. La diverse, nu am nimic de menționat aici și dacă nici dumneavoastră nu doriți să interveniți, am încheiat și acest punct. Următoarea ședință va avea loc luni 5 decembrie la Bruxelles. Acum ridicăm ședința și vă urez drum bun către casele dumneavoastră, dacă mergeți acasă sau oriunde mergeți. La revedere!